Am admirat cu toți activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc, uh, stimați colegi. Uh, încheiem astfel această dezbatere și trecem la următorul punct din uh, ordinea de zi, recomandare pentru a doua citi, a doua lectură a domnului Florence în ceea ce privește echipamentele, deșeurile de echipamente electrice și electronice. Raportorul este aici? Karl-Heinz are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Vreau să încep prin a le explica colegilor despre ce vorbim de fapt atunci când vorbim despre uh, deșeurile de echipamente electrice și electronice. Ei bine, o tonă de EEE conține sau uh, vorbitorul își cere scuze. Un milion de telefoane mobile conțin 9 kg de radio, 9 kg de cupru, 4 uh, kg de argint, etc. O tonă de telefoane uh, mobile conține de 5 ori mai mult aur decât o tonă de sol din care se extrage aurul. Și vedeți uh, cât de lipsită de rațiune este maniera în care tratăm deșeurile de echipamente electronice. Ce facem noi acum în Europa? Trimitem aceste deșeuri în uh, Africa, în Asia și acolo uh, dându-le oamenilor niște salarii de nimic, uh, Uh, facem procesul acesta de reciclare al tuturor metalelor care sunt foarte importante. Și haideți să recunoaștem, dacă am face aceste lucruri în Europa, am reușit să le facem într-o manieră mai eficientă. Am uh, încercat dintotdeauna să luptăm împotriva transporturilor acestora ilegale de deșeuri, însă se pune întrebarea dacă statele membre sunt într-adevăr dispuse să lupte într-o manieră eficientă împotriva împotriva transporturilor ilegale de deșeuri uh, electronice. Mă întreb dacă statele membre sunt dispuse să investească, să facă investițiile necesare pentru oprirea acestor fluxuri. Uh, în al doilea rând, uh, toate toată, toate kilogramele care sunt într-adevăr sunt într-adevăr adunate în uh, Uniunea Europeană. În întreaga Europa avem niște reglementări cât se poate de vagi, deocamdată sau nemulțumitoare. În momentul de față uh, obligăm cetățenii europeni să adune pe parcursul unui an de zile și să predea vreo 3,5 kg de deșeuri electronice. Ei bine, acest plafon este mult, mult prea jos și asta am încercat noi să schimbăm. Însă Consiliul European este un fel de organ pasiv, un organ care n-a avut deloc o atitudine pro-europeană pe parcursul negocierilor. Am tot încercat uh, să le explicăm celor de la Consiliu că situația nu este chiar așa de ușoară pe cât uh, își închipuie ei. Spre exemplu, dacă cumpărați o lampă undeva în uh, Uniunea Europeană, va trebui, în momentul în care vreți să vă debarasați de ea, să cercetați 27 de legislații diferite cu privire la reciclare. Deci ne dorim armonizare în toate domeniile, dar în ceea ce privește reciclarea, ei bine, nu se dorește reciclarea. Deci, vedeți, Consiliul încearcă să îmbunătățească viața tuturor, dar nu se gândește la bietele IMM-uri care sunt obligate să cerceteze 27 de sisteme de reciclare diferite. Și aceste, această diferență diferență, această lipsă de armonizare costă anual 60 uh, de miliarde de euro. Uh, dar se pare că această cifră imensă nu îi interesează pe cei de la Consiliu. Din, uh, din păcate, iată ce se, ce se întâmplă. Uh, Uh, gândiți-vă cât de mari sunt costurile în momentul în care acea beată lambă sunt, este, trans, este cumpărată într-un stat și mai apoi transmisă sau trimisă într-un alt stat. Gândiți-vă cât de mare este birocrația. Birocrație pe care am putea să o eliminăm. Dar, domnule comisar Potocnic, dumneavoastră vreau să vă mulțumesc pentru rolul pe care l-ați jucat în cursul negocierilor. Dacă dumneavoastră și colaboratorii dumneavoastră n-ați fi fost la fața locului, atunci negocierile ar fi ejuat. Consiliul a avut o poziție pe care nu mi-a venit să o cred, sincer uh, să fiu, și statul meu se numără printre membrii Consiliului care au avut această atitudine, care au avut această atitudine absolut frapantă pentru mine. Uh, s-a încercat uh, la nivelul Consiliului promovarea și pe viitor a unei politici minimaliste naționaliste și naționale. N-am reușit nici măcar să creăm o definiție comună pentru conceptul de reciclare. Nici măcar atât n-am putut să facem. Bine, bine, premisele de pornire sunt bune, dar e clar că mai avem multe de făcut pentru a convinge Consiliul să respecte dorințele noastre. Vă mulțumesc tuturor! Vă, mulțumim și noi. Urmează domnul Potocnic. Domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului, bună seara tuturor. Avem uh, două chestiuni deosebit de importante pe ordinea de zi astăzi. Una legată de deșeurile de echipamente electrice și electronice. În primul rând, dați-mi voie să felicit Parlamentul European și pe domnul Karl-Heinz Florenz și raportorul din umbră și de asemenea echipele domnilor pentru negocierile privind această directivă. Parlamentul și Comisia au uh, stat uh, umăr la umăr în această dezbatere, încercând să asigure eficientizarea utilizării resurselor în Europa, încercând să simplifice povara administrativă și încercând să ofere un instrument credibil statelor membre împotriva exporturilor ilegale. Una peste alta, am reușit în demersul nostru. Sunt mulțumit cu propunerea de directivă în forma actuală. Aceasta se apropie foarte mult de obiectivele înunțate inițial de comisie. Desigur, aș vrea să atingem aceste obiective mai repede și eventual să lucem și mai departe, după cum spunea domnul Florence. Și sunt sigur că și dumneavoastră împărtășiți același punct de vedere. Avem cu aceasta o nouă dinamică în materie de management, management și de gestionarea resurselor, deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Cum va îmbunătăți această directivă situația? Haideți să facem un calcul rapid. Ținta actuală de colectare este 4 kg pe cap de locuitor pe an în fiecare stat membru. 500 de milioane populația Uniunii Europene, asta înseamnă că statele membre sunt obligate să colecteze în jur de 2 milioane de tone din 10 milioane de astfel de deșeuri care sunt generate în fiecare an. Asta undeva la 20%. În esență se colectează mai mult pentru că unele țări depășesc ținta propusă noua directivă va obliga statele membre să colecteze echivalentul la cel puțin 85% din deșeurile electrice și electronice generate. Deci până în 2020, când estimăm că europenii vor arunca 12 milioane pe an, va trebui să colectăm cel puțin 10 milioane din acestea. 10 milioane de tone, inclusiv plumb, crom, mercur și cadmiu, materiale care vor fi tratate într-un mod ecologic, de asemenea, aur, argint, platin, platină, toate, care pot, toate materiale prețioase care pot fi reintegrate în circuitul productiv, reducând costurile și nivelul emisiilor. Probabil acest calcul nu este deosebit de științific, totuși ne arată că am făcut un pas semnificativ înainte în raport cu directiva existentă. Colectarea separată a acestor deșeuri este esențială dacă vrem să facem procesul de reciclare profitabil. Tratarea adecvată este esențială dacă vrem să ne asigurăm că nu afectăm în mod negativ mediul și sănătatea oamenilor. Ne preocupă foarte mult costul de mediu și în ceea ce privește sănătatea oamenilor a metodelor primitive folosite în țări terțe. Acestea importă în mod ilegal astfel de deșeuri și care erau tratate la destinație ca deșeuri, însă în condiții improprii. Comisia va continua să activeze pe plan internațional pentru a preveni astfel de exporturi ilegale de deșeuri. Vă pot spune că acceptăm textul în forma sa negociată de cele două instituții Comisia va face totul pentru a asigura o punere în aplicare rapidă după ce Parlamentul și Consiliul adoptă textul. Comisia va face o serie de declarații care vor însoți adoptarea acestui document. Am să-l rezum pe scurt. Primul în materie de conceperea produselor, ne vom referi la fezabilitatea introducerii cerințelor specifice în adoptarea măsurilor de punere în aplicare în temeiul directivei ecodesign, în al doilea rând o să spunem că măsurile tranzitorii pentru statele membre care au dificultăți vor trebui să fie limitate doar la cazuri excepționale, dificultățile respective și contextul acestora trebuie să fie obiective, bine documentate și verificabile. În al treilea rând, unde e vorba de nanomateriale, Comisia înțelege prin nanomateriale acele materiale care respectă definiția nanomaterialelor din recomandarea Comisiei. Riscurile potențiale reprezentate de aceste nanomateriale vor fi identificate cu instrumentarul disponibil și detaliat în legislația de resort. În al patrulea rând, Comisia consideră că dacă vrem să respectăm logica tratatului, stabilirea metodologiei prin calculul cantităților de echipamente electrice și electronice de pe piață și cantitatea respectivă de deșeului și de stabilire a regulilor suplimentare la articolul 75, 734 va trebui să se facă prin acte delegate. Comisia, prin urmare, își va rezerva dreptul de a recurge la instrumentele pe care îi le oferă tratatul, inclusiv apelul la Curtea de Justiție. Și, de asemenea, Comisia va face o declarație privind uh, măsurile de adoptare a actelor de punere în aplicare. Domnilor și domnilor, echipamentul electric și electronic utilizat este acea categorie de deșeuri cu cea mai rapidă creștere în volum. Și aceste deșeuri conțin materii prime care merită să fie reciclate. Este foarte clar din acest punct de vedere că deșeurile sunt o resursă. Și prin urmare, sunt esențiale dacă vrem să avem o politică de, eficiență, de eficientizare a resurselor și dacă vrem să ajungem la o economie competitivă. M-ați auzit foarte bine. Nu e vorba doar de a proteja mediul înconjurător, este vorba de a asigura competitivitatea economiei europene în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim. Domnule Zeber, aveți cuvântul mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc domnului florenz și de asemenea Comisiei pentru toate eforturile depuse. Vorbim aici despre o modificare. Știm prea bine că directiva în vigoare a intrat în vigoare în 2003, adică cu vreo 10 ani în urmă. Dacă ne uităm la media europeană, ne putem da seama că n-am prea obținut multe re- rezultate pe tema, pornind de la această această, acest act legislativ. Să ne gândim la diferențele între statele membre. Dacă în România se colectează 0,4%, în Germania se col- colectează 7,8%, în Nord uh, procentele sunt chiar mai mari. Uh, trebuie să înțelegem că dacă nu suntem capabili să creăm un fel de circuit închis în cadrul uh, economiei noastre, nu vom reuși pe viitor să ne păstrăm competitivitatea la nivel uh, mondial. Uh, domnul comisar vorbea și despre ecodesign. Da, într-adevăr, acesta trebuie să fie pe agenda noastră, trebuie să fie să luăm decizii cât mai curând cu putință asupra implementării tuturor uh, deciziilor luate deja. E, e clar că trebuie să facem lucrul acesta, pentru că lucrul acesta e o, va fi o dovadă a faptului că într-adevăr mergem înainte. De asemenea, trebuie să creștem uh, plafonul de colectare în diferitele state membre și asta cât mai curând cu putință. Însă, în același timp, trebuie să înțelegem dacă statele membre sunt sau nu capabile să creeze sisteme de colectare eficiente. Și uh, există state membre în care în continuare consumatorii trebuie să fie responsabilizați uh, dacă în unele state membre uh, consumatorii resimt deja această responsabilitate, există state membre în care consumatorii nu sunt conștienți de ea. De asemenea, trebuie să existe un sistem de evaluare a tuturor uh, programelor implementate la nivel național. Toate acestea sunt absolut esențiale, atât pentru dezvoltarea industriei pe viitor, cât și pentru păstrarea în stare de sănătate bună, să-i spunem, a mediului înconjurător. Doamna Van Bremt. Um, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. William Painter a fost inventator la sfârșitul secolului al XIX-lea spunea prietenului său, domnul Gilet, poate că producătorul lamei de ras, dacă vrei să fii bogat, trebuie să faci produse pe care le, a, oamenii le aruncă. Poate că ei nu și-au dat seama că acesta a fost momentul de început al societății noastre în care totul se aruncă. A fost simplu multe decenii dar în momentul acesta este o problemă foarte mare. În 2003 uh, a apărut această directivă, a intrat în vigoare atunci am analizat această problemă a deșeurilor în societate la calitatea aerului, calitatea solului și am analizat și consecințele sociale ale reciclării echipamentelor electronice în țările terțe. Și vreau să spun că este în continuare un lucru foarte important. Uh, trebuie să ținem cont încă de un lucru, metalele rare care sunt materiale valorabile, foarte valoroase și de aceea în această revizuire a directivei am uh, primit foarte multă susținere din partea acestui domeniu, uh, susținere și din partea Comisiei, dar nu din partea Consiliului, din păcate, pentru că dintr-un motiv sau altul Uh, se pare că ei consideră că regulile nu sunt bune. Ei bine, în acest caz, regulile sunt bune, sunt utile pentru a ne atinge obiectivele. Obiective înalte de reciclare, reguli stricte privind exporturile și mai ales în ceea ce privește materialele mici, uh, telefoanele mobile, care trebuie să aibă obiective mult mai exacte și mai stringente și în ultimul rând vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că datorită experienței sale poziția Parlamentului a reușit să fie promovată într-o mare măsură, mai ales în relație cu Consiliul, care este pe o lungime de undă total greșită. Deci suntem în favoarea acestui rezultat, ca și grupul pe care îl reprezint. Mulțumesc! Domnul Panayotov are cuvântul acum. Sir, уважаеми господин председател, уважаеми... Vă mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi. Acordul pe marginea acestei noi directive a fost obținut în urma unor negocieri foarte îndelungate și foarte dificile între Consiliul și Parlamentul European. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar, domnului Potocnic, pentru angajamentul de care a dat dovadă pe parcursul negocierilor. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului Karl Heinz Florenz pentru contribuția sa la rezultatul obținut. Acest nou act pune bazele unor, unei mai bune utilizări ale, deci, ale deșeurilor uh, electrice și electronice. Până în momentul de față, doar 30% dintre deșeurile obținute au fost într-adevăr revalorizate. Vreo 70% dintre cele produse au uh, fost fie trimise în străinătate, fie au ajuns la groapa de gunoi, fără a fi uh, Uh, revalorizate. E clar că avem nevoie de decizii cât se poate clare în ceea ce privește acest tip, aceste tipuri de deșeuri. Domeniul de aplicare este de asemenea al acestei directive unul foarte, cât se, uh, foarte clar. Uh, până în 2020 toate deșeurile vor fi vor trebui să respecte regulile oblig, stabilite în această directivă. Până atunci va trebui să revalorizăm valorizăm 65% din tot, din toate deșeurile uh, puse în circulație deșeurile generate de produsele aduse în circulație. De asemenea, în această directivă Uh, se uh, stabilește clar că marile gropi de gunoi sunt obligate și marile centre de colectare sunt obligate să lucreze direct cu cetățenii, acceptând uh, deșeurile lor, oricât de mici ar fi acestea. Doamnelor și domnilor, este o mare reuși, reușire, reușită, îmi cer scuze, această directivă. Vă mulțumim, urmează domnul Tremopulos. Vă mulțumim, Πρόεδρε, κύριοι Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eh, stimați colegi, suntem în pragul unui acord deosebit de important privind gestionarea acestor deșeuri după o consultare detaliată cu Consiliul și Comisia. Am căzut de acord asupra unui text de compromis. Grupul Verzilor sprijină acest demers. Nu e o abordare radicală Probleme însă este un pas înainte important verzii au uh, insistat să se crească rata de colectare și că această rată să fie inclusă în ansamblul ratei de colectare și să impunem obligativitatea colectării acestor echipamente fără obligativitatea cumpărătorilor de a achiziționa produsele respective. Apoi, a fost și chestiunea exportării acestor deșeuri, iar când a fost vorba de nanomateriale, n-am reușit să-i facem producători să se angajeze să includă aceste nanomateriale pe eticheta produselor electrice și electronice, însă am impus obligativitatea comisiei de a impune colectarea selectivă a acestor nanomateriale. Sper că Parlamentul va vota pentru această recomandare și sperăm că aceasta va îmbunătăți modul de tratare și gestionare acestor deșeuri și de asemenea va asigura monitorizarea exporturilor ilegale de deșeuri către țări terțe. Doamna Kirling? Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă văd din nou în scaunul acesta de președinte. Aș dori să spun că, după părerea mea, uh, această reformare a directivei a fost propusă ca urmare a unui eșec. Eșecul statelor membre de a pune în aplicare sisteme de reciclare pentru echipamentele electrice conform în perioada 2003-2008. Pentru că în 2008 mai mult de 70% din deșeuri erau incinerate sau erau exportate ilegal sau ajungeau la gro- în gropile de gunoi și uh, cu toții suntem de acord. Uh, e interesant de văzut cât de mult uh, s-au străduit verzii să facă ceva aici, dar bineînțeles vreau să-i mulțumesc raportorului care s-a străduit atât de mult să ajungem la o soluție bună. Așa s-au produs niște schimbări care sunt binevenite și să sperăm că ele vor contribui la îmbunătățirea situației. Au fost uh, adaptate țintele de colectare uh, atât în ceea ce privește metodologia cât și ambițiile. Unele state membre au timp mai mult la dispoziție și sunt de acord pentru că dacă vrem să colaborăm cu ele trebuie să pună la punct sisteme eficiente. Și mă bucur că statele membre și-au au reținut controlul asupra aspectelor financiare Salut faptul că am uh, evitat uh, ideea uh, unor costuri obligatorii crescute pentru primării. Dar când e vorba de responsabilitatea statelor membre, cred că, de fapt, consumatorii vor să știe că pot să recicleze și să reutilizeze eficient, mai ales în acest mediu economic provocator. Trebuie să aibă informațiile și șansele de a face acest lucru. Statele membre au un cadru flexibil pe care noi ne-am străduit foarte, gre- foarte mult să-l punem la dispoziția lor. Acum mingea este în terenul lor și trebuie să facă ce au de făcut. Vă mulțumesc mulțumim foarte mult pentru cuvintele plăcute și vreau să fiu sigur că mă voi uh, bucura de acordul dumneavoastră. Doamna Wills are acum cuvântul. De lung timp încoace, statele puternic industrializate trăiesc peste posibilitățile lor. Uh, Putem să o facem în continuare pentru că trăim pe seama și pe spinarea statelor sărace din lume. Important este ca această situație să se schimbe. În momentul de față sau în această directivă avem un domeniu de aplicare deschis. Uh, e un, uh, un uh, pas înainte, e un semnal pozitiv. Sunt încântată de asemenea de obiectivele de colectare, care sunt mai înalte, mai ridicate decât în alte acte legislative. Consiliul, de altfel, vroia să scadă cu mult acest uh, plafon de colectare. Doar uh, luând astfel de decizii, de decizii putem, într-adevăr, să sprijinim inovarea și să schimbăm lucrurile. Sunt încântată de asemenea că modulele solare nu au fost excluse din această directivă. Nu ne puteam baza pe voluntariatul producătorilor. Prea adeseori în trecut am acceptat asemenea de acorduri cu actorii și din păcate astfel de acorduri cu, cu actorii importanți reprezintă o, un fel de ob- obstacol uh, pe, pentru viitor. Ei bine, am renunțat la astfel de obstacole cel puțin în ceea ce privește această directivă. Nu sunt neapărat încântată de ceea ce se spune cu privire la nanomateriale. Comisia este rugată, se spune acolo, să cerceteze în continuare nanomaterialele. Ei bine, mi se pare că această formulare este prea vagă. Există nanomateriale care reprezintă un uh, pericol pentru sănătate și pentru mediu. Există dovezi științifice în acest sens. Cer Comisiei tocmai de aceea să evalueze din punct de vedere științific nanomaterialele. Doar dacă aceste produse se dovedesc a fi uh, lipsite de orice fel de mm, grad de risc, ele pot și ar trebui să fie puse pe, în circulație. Și acum revenind la negocieri, mă bucur că Parlamentul European a putut să-și păstreze poziția și în acest sens nu putem decât să-i mulțumim domnului raportor pentru decizia de care a dat dovadă, hotărârea de care a do- dat dovadă. Domnul Rossi. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva impune statelor membre să colecteze aceste deșeuri. Acordul la care am ajuns cu Consiliul se referă și la reducerea costurilor în materie de proceduri administrative și la faptul că producătorii trebuie să ia o serie de măsuri, colectarea ar trebui să ajungă la 65% până în 2016, colectarea echipamentelor de dimensiuni mici se va face în magazine care depășesc 400 de metri pătrați ca suprafață comercială. Aceasta ia în considerare dispozițiile naționale și protejează pe micii producători, pentru că în prima fază a negocierilor aceasta se aplica micilor companii. În primul rând, pentru recuperare, reciclatorii neautorizați nu ar trebui să primească acele echipamente care nu mai funcționează. Doamna Gardini? un argument. Mulțumesc. Cred că vorbim despre un lucru important și foarte delicat, după cum spunea domnul Florenț. Când vorbim despre aceste deșeuri, vorbim despre uh, deșeuri care poluează, despre deșeuri periculoase pentru oameni și despre recuperarea materiilor prime. Europa are nevoie de aceste metale prețioase, de metalele rare. Iar milioanele de euro care trebuie cheltuiți pentru un kilogram de asemenea metal. V-ați referit la țara mea și este foarte adevărat că uh, rata de recuperare nu este atât de mare ca în țările nordice, dar facem eforturi foarte mari și am făcut în ultimii trei ani. Sigur, există o lipsă de omogenitate în țară. Dacă analizăm nordul, acolo rata de recuperare este mai înaltă decât în regiunea mea. În regiunea din care vin eu avem uh, o rată mare de colectare uh, 5, aproape 5 kg. Sunt uh, alte zone în care avem de la 7 la 36 de kg. În România rata este absolut perfectă. Este un, uh, o tendință pozitivă. În ultimii ani uh, rata de recuperare a crescut cu 27%. Deci mi se pare că trebuie să lăudăm ce s-a întâmplat și se pare că această cale pe care mergem este bună. Trebuie să inițiem o campanie de informare pentru cetățeni și să întărim toate structurile care funcționează deja care funcționează deja, cum spuneam, și trebuie să ne actualizăm bazele de date, care poate că nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie. Mulțumesc foarte mult. Doamna Sârboare, acum cuvântul

muncă de sisif, nu-i așa, trei ani de zile. Nu are sens să repet toate cele spuse de colegii mei. Vreau doar să menționez un aspect foarte important pentru cetățeni. E vorba despre becurile ecologice. Acestea sunt raționale. Economisesc 80% energie electrică în comparație cu becurile obișnuite. Însă acestea conțin o serie de uh, Uh, substanțe și metale și uh, materiale uh, deosebite. Mă refer aici în special la plumb, pentru că acestea conțin plumb, iar plumbul trebuie să fie tratat într-o manieră specială, deosebită. Din păcate, ei bine, îi lăsăm pe cetățenii europeni să se descurce singuri în ceea ce privește um, eliminarea acestor uh, becuri ecologice. Ei bine, spre exemplu, în zona mea există un singur centru de colectare pentru aceste becuri, un centru de colectare care funcționează uh, miercurea între 2 și 3 după amiază. Ei bine, ce om are liber uh, miercurea între 2 și 3. Tocmai de aceea am prezentat un amendament în care ceream ca toate aceste prevederi să fie mai adaptate nevoilor cetățenilor. În orice caz, acest raport este o dovadă a faptului că îi includem pe cetățenii europeni în uh, preocupările noastre și ne gândim la ei în momentul în care stabilim sisteme de colectare a acestor tipuri de deșeuri. Mulțumim, urmează doamna Merkis. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să-l felicit pe raportor. Cred că a lucrat extrem de bine și nu a fost ușor. Să nu uităm acest lucru. Pur și simplu e vorba de aur care zace pe străzi. Aruncăm metale valoroase și nu ne putem permite să mai facem așa ceva, mai ales în contextul crizei actuale. Telefoane mobile, printere, echipamentele moderne sunt pline doldora de materiale valoroase pe care vrem să le recuperăm. Aici vorbim de recuperare. N-ar trebui să fie doar recuperare. Sigur, e nevoie de un specialist care să recupereze aceste materiale. Nu oricine, nu orice proprietar de magazin aș poate face așa ceva. Vrem să putem scoate din telefoane mobile uzate ce lucrurile de care avem nevoie. Deci dacă vorbim de recuperare, trebuie să vorbim de uh, desfacerea în bucăți, procesare, reciclare și să vedem care, ce mod de recuperare este cel mai bun din punct de vedere a calității. Reciclarea acestor materiale în țări terțe nu este bună pentru mediu. Trebuie să facem altceva. Vă mulțumesc. Doamna Hibner, mulțumesc. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc colegului nostru, Carol Heinz Florence, care a făcut ceva cu totul remarcabil. A fost nevoie de multă meticulozitate în pregătirea acestui raport. A trebuit să participe la numeroase întâlniri, și a trebuit să discute cu multe entități reprezentate. Au fost, sigur, punct de vedere divergente, însă aveam cu toții un singur obiectiv, cum să reducem volumul acestor deșeuri electrice și electronice în Europa. Acest document este deosebit de important acum, pentru că ne arată cum putem economisi resursele existente și, în același timp, ne arată că putem folosi aceste deșeuri într-un mod deosebit de eficient. În Europa am avut dificultăți când a fost vorba de a asigura surse de materii prime necesare producției de, de, de dispozitive electrice și electronice. E bine, putem face asta reciclând aceste materiale din deșeuri. Nu mai ducem deșeurile la groapa de gunoi, ci le reciclăm. De asemenea, ar trebui să prelungim perioada de utilizare a acestor dispozitive electrice și electronice. În prezent, uh, foarte des schimbăm un aparat cu altul mai nou. Ar trebui să duplicăm, să repetăm exemple de bună practică pe care le identificăm în Europa. Și un ultim aspect, pedepsele, sancțiunile sunt ultimul nivel atunci când e vorba de punere în aplicare a regulii. Haideți să vedem ce exemple de bună practică avem și în acest punct de vedere. Doamna Oconi, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Multă vreme europenii au produs deșeuri fără să le pese de reciclare. Astăzi, foarte puțini cetățeni europeni au reflexul de a-și trata deșeurile electrice și electronice. De exemplu, când am vrut săptămâna trecută să duc un asemenea dispozitiv la magazinul meu, nu știa, vânzătorul nu știa ce trebuie să facă ca să mi-l primească. Din fericire, superiorul lui a spus că în magazinul acela exista un loc în care se puteau colecta asemenea deșeuri aduse de clienți. Deci trebuie făcute multe progrese în acest domeniu. Astăzi numai 33% din deșeuri sunt colectate și tratate așa cum trebuie. Deci aș vota în favoarea textului negociat negociat de colegul Florence cu atâta îndârjire. Îl felicit pentru activitatea remarcabilă din aceste luni și îl felicit pentru că stabilește obiectivul pentru fiecare stat membru. O rată de colectare până în 2016 a deșeurilor de electrice și electronice și anume cât trebuie să gestioneze fiecare stat membru pe teritoriul său, mulțind puncturile, punctele de colectare și reafirmând principiul gratuității de, depunerii acestor deșeuri. Directiva aceasta va fi întărită, va întări modificarea de comportament a cetățenilor europeni. Deci trebuie să facem triere, să facem triere, nu ne costă nimic, este bine pentru planetă și bine pentru uh, celelalte generații. Vă felicit, domnule vicepreședinte, pentru faptul că ați fost ales și vă rog să participați la eficiența uh, electronică, să folosim mai puțin aici în sală uh, mai puțin climatizarea, aici e frig, ce deci ar trebui ca temperatura asta să fie mai bine reglată. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ar fi mai bine dacă am avea una singură, nu o singură încăpere, ar fi mult mai bine, un singur sediu. Domnul Nicolasi, ce aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să felicit pe colegul meu, Karl Heinz Florenz, nu este membru al grupului Verzilor, dar uite că și PPE-ul poate face foarte multe din acest punct de vedere. Deșeurile netratate sau tratate prost reprezintă un risc pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană volumul în creștere rapidă a acestor deșeuri cere o reacție rapidă și din partea noastră și în forma unor legi responsabile care să încurajeze colectarea separată și reciclarea. Sunt convins că pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre este necesar să se formuleze directive clare pentru firmele europene, ca acestea să-și gestioneze mai bine resursele, inclusiv atunci când e vorba de reciclarea acestor componente. Producția durabilă se leagă de inovare și de asemenea se leagă de recuperarea inteligentă a resurselor disponibile. Vă mulțumesc! Aristopoli

Mulțumesc, doamna Bierder. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Europa încă aruncă asupra vecinilor săi împotriva regulamentelor existente foarte multe din deșeurile sale, în special spre Africa. Este un flux toxic care iese din Europa. Este dăunător pentru mediu, dar și financiar. Financiar pentru că foarte multe din mineralele și Uh, produsele chimice pe care le exportăm au fost importate și am plătit bani buni pentru acestea și astfel nu folosim ceea ce ar putea fi reutilizat. Însă aceste țări nu pot face față fluxului care vine din partea noastră și prin arderea acestor deșeuri, habitate naturale vaste, dar și femei, copii și bărbați uh, suferă de arsuri chimice. Aceste reglementări care sunt foarte bune uh, și mulțumesc raportorului pentru acest lucru uh, nu vor fi utile dacă nu le vom pune și în aplicare și vom face asta și în beneficiul vecinilor noștri de care abuzăm în momentul de față. Domnul Sonic. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Noile reguli cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor de aparate electrice și electronice vor înlesni reciclarea. Noile măsuri vor fi puse în aplicare în mod treptat, ceea ce este important, fiindcă astfel țările membre vor avea timp la dispoziție pentru a se adapta noilor reguli. Aceste reguli, eh, mă scuzați, un mare succes uh, l-a reprezentat organizarea unor puncte de colectare din magazine unde se pot duce înapoi deșeurile de aparatură electrică și electronică. Iată o noutate a acestui regulament, un lucru care era de la sine înțeles, dar mă bucur că până la urmă a fost pus pe picioare. Președinția poloneză și Parlamentul European au negociat un compromis echilibrat iar noile reguli vor ocroti mai bine mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Și producătorii vor beneficia de avantaje, procedurile administrative se vor reduce, ceva ce, ceea ce va aduce la numeroase economii. Mulțumesc! Domnul Gerbrandi. voorzitter het is eh, begin januari en het. suntem la începutul lunii ianuarie eh, și începe sezonul sezonul în care întreprinderile își prezintă cifrele din anul trecut și perspectivele pentru anul ce urmează. Știm cu toții că aceste cifre sunt, vor fi proaste. Sigur că criza economică e gravă, șomajul este ridicat, Vânzările sunt în cădere liberă, dar vreau să vă spun un secret. Creșterea explozivă a costului materiilor prime se va reflecta practic în toate cifrele tuturor întreprinderilor, în, to- întreprinderilor, în toate rezultatele. Iată Uh, ce afectează în mod durabil economia europeană. Și, de altfel, uh, aceasta este și esența directivei pe care o dezbatem astăzi. De fapt, aruncăm sute de kilograme de platină, cobalt, argint și aur la gunoi și nu le mai reutilizăm. Ar trebui ca acestea, aceasta să devină una din prioritățile Consiliului. Din păcate, Consiliul pare să nu bage în seamă ce spunem noi aici. Se pare că acționează la fel ca în gestionarea crizei euro. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc Comisiei pentru munca depusă, excelentă, și uh, vreau să mulțumesc și domnului Florenț pentru acest raport excelent, care însă nu ne va permite să eficientizăm cu adevărat resursele în Europa. Mulțumesc, doamna Vestlund! Mulțumesc, doamnă președinte. Cu bucurie și cu mândrie salut faptul că Parlamentul European s-a implicat pentru un astfel de rezultat, pentru ceea ce propune Comisia și pentru ce doresc statele membre. Și de aceea discutăm acum această chestiune importantă. Trebuie într-adevăr să convingem statele membre să introducă sisteme de reciclare eficiente. În momentul de față însă situația este foarte complicată, iar exportul deșeurilor electrice și electronice nu beneficiază dezvoltării din Africa, din aceste state mai sărace care sunt uh, practic uh, forțate să preia astfel de deșeuri. Ar trebui să avem o colectare mai țintită pentru deșeurile electronice, mici în special, care sunt mai ușor de colectat, dar trebuie procedat la o colectare separată și sperăm că Comisia va veni cu o astfel de propunere cât mai urgent. Mulțumesc. Are cuvântul domnul comisar Potocnic. Mulțumesc, doamna președinte. Două răspunsuri scurte și unul mai puțin, mai lung în ceea ce privește chestiunea de care, pe care o discutăm astăzi. Mai întâi în ceea ce privește diferențele între state membre. Da, într-adevăr ne confruntăm cu provocări uriașe, dar este clar că și ocaziile sunt uriașe, mai ales pentru uh, țările care sunt la nivelul de jos. Trebuie, deci, să um, aplice toate aceste măsuri. În ceea ce privește nanomaterialele, aș dori să vă spun următorul lucru. Am spus limpede că merită să se bucure de o atenție specială și acest lucru se va întâmpla în conformitate cu legislația necesară. Noi ne aplecăm la Comisia asupra acestui aspect la ora actuală. În ceea ce privește de ce am spus că se vorbește despre, și despre mediul și despre mediul de afaceri și despre mediul înconjurător și despre mediul de afaceri astăzi? <coughs> Fiindcă noi am încercat ca prin intermediul eficientizării resurselor uh, să punem această chestiune în centrul discuției cu privire la viitorul european. Multe țări europene sunt îndatorate la ora actuală, iar dacă dorim să găsim un, uh, o soluție potrivită, trebuie să ne ocupăm de creșterea economică, de creșterea economică și dacă facem acest lucru, atunci trebuie să punem accentul pe competitivitatea Uniunii Europene. Competitivitatea Uniunii Europene reprezintă adevărata problemă. Iar aceste lucruri, aceste măsuri pe care le propunem, o mai bună folosire a resurselor, o folosire mai inteligentă a acestora, reprezintă chestiuni centrale care decurg din problemele cu care ne confruntăm la ora actuală și sper să înțelegem acest lucru până la urmă. Așa cum a spus Gerbenian, prețurile sunt în creștere rapidă. Tendința este diferită față de secolul 20. Prețurile materiilor prime erau în scădere, cu excepția războiului celor două, celor două războaie mondiale și a crizei petroliere. În iar acum, la începutul secolului 21, lucrurile stau exact invers. Dacă ne gândim că Uniunea Europeană este foarte dependentă de importuri și dacă ne gândim și la faptul că aici este vorba de mult mai mult decât de forța de muncă, atunci ne dăm seama exact ce se întâmplă la nivelul companiilor. Companiile își schimbă uh, punctul de accentuare de la productivitatea pieței muncii la, uh, și productivitatea, productivitatea forței de muncă la productivitatea întemeiată pe resurse. Iată deci despre ce este vorba. Este vorba despre un element care stă la baza problemei economice, crizei economice și financiare care se confruntă Europa la ora actuală. Deci, sper că în momentul în care vom vota această legislație, vom ține cont de acest element central și astfel vom oferi acelui sector industrial care este orientat către viitor un semnal foarte clar și un stimulent foarte clar în ceea ce privește calea care trebuie urmată. Și iată despre ce este vorba astăzi. Deci, iată de ce mă bucur foarte mult că obiectivul ridicat a rămas neschimbat și mulțumesc din suflet, în cele din urmă, Parlamentului European și mai ales uh, lui Karl Heinz Florenz. A fost o plăcere să conlucrăm datorită experienței sale, abilităților sale și înțelegerii de care a dat dovadă în ceea ce privește această chestiune. Colaborarea noastră a fost fructuoasă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! O să dau cu, o să Dau cuvântul acum domnului raportor. Domnule comisar, cred că ați spus uh, în tocmai punctul pe I, constatând cu toți împreună că suntem în măsură să demarăm o a treia revoluție industrială în Europa dacă înțelegem că durabilitatea trebuie percepută ca o șansă industrială. Ați vorbit și de resurse și mi-ați dat o idee de care uitasem astăzi. Am uitat de resursele umane din biroul meu. Și, doamnă Filip, permiteți-mi, vă rog, ați muncit din greu, cu succes, ați fost o persoană centrală în această chestiune, drept pentru care doresc să vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Doamnelor și domnilor, dezbaterea cu privire la raportul Florenț este încheiată. Votul va avea loc mâine la orele 12.